Très bien, je vous propose de, de démarrer. Dragi colegi, vă, încep să, vă propun să ne începem reuniunea comisiei noastre de lucru. E a treia reuniune. Acum, comunicările. În primul rând vreau să verific că sunteți de acord cu ordinea de zi. Dacă nu există obiecții, vă propun să o adoptăm. Vă mulțumesc. De asemenea, interpretarea e disponibilă în 16 limbi. Am avut o problemă cu Polona, dar s-a rezolvat. De asemenea, reuniunea va fi transmisă prin streaming, ca de obicei. De asemenea, aș vrea să vă spun că la solicitarea mea avem două echipe de filmare care urmăresc reuniunea noastră. Prima va urmări lucrurile doamnei Hoibuch de la Vers, care e prezent aici, și cea de-a doua echipă pentru audierea noastră pentru canalul german de televiziune RD. Gândindu-ne la transparența absolută, cream cu crezut de cuvință că ar trebui să autorizăm prezența acestor echipe de filmat la reuniunea din această după amiază. Un alt element important pe care l-am uh, abordat cu coordonatorii. Începând cu reuniunea de astăzi, audierile noastre vor face subiectul unui uh, verbatim, deci proces verbal extins pentru ca unii dintre noi să poată revizui, revadă conținutul lucrărilor noastre. Va fi disponibil pe site-ul comisiei noastre la aproximativ 15 zile după fiecare din ședințele noastre și acest proces verbal în extens va fi transcris în limbile originale, în primul rând, deci uh, limbile în care vă veți fi exprimat dumneavoastră, după care se va face o traducere în engleză. Precisă deci pe site-ul nostru. Și al cincelea punct, important de asemenea, începând cu data de mâine, și asta tot pentru transparență o facem, întrebările înscris pe care le transmitem tuturor invitațiilor noștri, precum și răspunsurile acestora care ne parvin înainte de ședința comisiei, vor fi afișate pe site-ul Comisiei a doua zi după reuniunile noastre. Asta tot pentru a oferi transparență și informații celor care ne urmăresc lucrările pentru a vedea împreună ce facem și pentru a ne apropia de un mai bun protocol de comercializare a anumitor molecule. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră la aceste comunicări. Astăzi, așa cum am hotărât-o cu coordonatorii, vom avea patru oaspeți pe care vă voi îi voi prezenta. Metoda rămâne aceeași, însă țin să o precizez deoarece la ultima noastră ședință a coordonatorilor s-a discutat despre asta. Împreună am ales metoda ping-pong, deci întrebare-răspuns. Eu voi fi atent și o spun și la cererea grupurilor, la solicitarea grupurilor să fie atent, să fie adresată o întrebare în minutul care este va acordat, începem cu cei doi coraportori, după care coraportorii din umbră, după care coordonatorii și fiecare membru al comisiei va putea interveni în conformitate cu principiul cash de Deci pentru ca fiecare să poată cere să ia cuvântul și să-și adreseze întrebarea. La procedura CashDI, uh, vă spun că raportorii, raportorii și coordonatorii, vicepreședinții, puteți de asemenea să vă înscrieți și la a doua sesiune, a doua parte a sesiunii, deci la CashDI. E important ca fiecare să se poată exprima. Din principiu, că uh, uh, avem fiecare un minut. Poate că vi se pare că e o metodă riguroasă, să n-am hotărât-o eu de capul meu, ci a fost o hotărâre comună. În întrebarea pe care o adresați, vă rog să identificați uh, interlocutorul. Avem patru aspeți, deci să spuneți cui adresați întrebarea. Vă spun asta, ce la ultima ședință, atunci când se adresau întrebări de natură generală către cei trei sau patru invitați, bineînțeles, timpul pentru răspuns nu mai are cum să fie adaptat și asta ne îngrează lucrurile. Deci e important, deci să consemnăm cu toții exact lucrurile. Deci un minut, după care să răspunde, să spuneți cui adresați întrebarea respectivă, vă rog, iar persoana care va răspunde va avea două minute la dispoziție și dacă răspunsul nu este satisfăcător, precizez, veți avea 30 de secunde pentru a aprofunda întrebarea, pentru a cere explicații suplimentare. Sper că v-am explicat clar regulile. Eu mă voi vă asigura că acestea sunt respectate. Vă mulțumesc tuturor pentru disciplină și sunt sigur că veți reacționa foarte bine. Deci vreau să le mulțumesc cu aspeților noștri pentru faptul că au dat curs uh, invitației noastre. Din partea ICVA, domnul Azule, de la BFR, domnul Hensel, care va numi grupele BFR și pentru Global Tomi, domnul Burcher și pentru JKI, JKI domnul Backhaus. Fiecare va interveni inițial pentru 10 minute. Deci acesta este cadrul de exprimare, deci fiecare va interveni uh, preț de 10 minute în ordinea pe care am anunțat-o. După care vom avea acel uh, tur de întrebări și răspunsuri în ordinea menționată. Co-raportor, raportor din umbră, după care coordonator și restul membrilor comisiei. Acestea sunt regulile, v-am adus și mulțumiri. Acum trebuie să trecem la miezul lucrărilor noastre și voi da cuvântul imediat domnului Azule, în numele reprezentanților industriei, deci ECPA, care timp de 10 minute ne va prezenta solicitarea făcută de către industrie în ceea ce privește autorizarea anumitor uh, substanțe, molecule. Juste appuyer sur le bouton, n'est pas un complot, hein, qu'on soit rassuré, mais c'est juste donc euh, un problème technique. Aveam doar o mică problemă tehnică. Domnule președinte, vă mulțumesc. Stimați membri ai comisiei, în primul rând vă mulțumesc în numele industriei noastre pentru invitația de a veni și participa la această audiere. Problema pesticidelor și a modului în care acestea sunt uh, aprobate în Europa e extrem de importantă deocamdată și așa va fi și pe viitor. Înțelegem și mm, Eh, dăm ascultare îngrijorilor care există și vrem să ne aducem contribuția la găsirea unor soluții. Celor care nu cunosc eh, asociația noastră, eh, reprezentăm 23 de companii membre, de la mari multinaționale la IMM-uri mult mai mici, regionale, companii care sunt cu toate implicate în dezvoltarea și comercializarea de soluții pentru protecția recoltelor, pesticidelor. Aș vrea să o prezint pe colega mea, Emma Jenkins, care este așezată aici alături de mine. Emma e expertul nostru de reglementare de la Danlup Corteva, una din companiile noastre membre. Emma are peste 20 de ani de experiență în ceea ce privește reglementarea și aici deoarece sistemul european de reglementare este foarte complex și vrem să ne asigurăm că putem răspunde la majoritatea întrebărilor dumneavoastră cât mai detaliat. Toate industriile și toate asociațiile din sistemul nostru își doresc acest lucru. Aș vrea să mă prezint acum. Mă numesc Jean-Philippe Azule, sunt director general al acestei asociații. Din septembrie 2016 dețin acest post. Uh, eu am experiență în industria chimică, unde am lucrat peste 30 de ani în mai multe sectoare industriale. Timp de 15 ani am lucrat în industria de protecția recoltelor, mai multe poziții. Am fost director general timp de patron pentru o regiune, EMEA, Europa, Orientul Mijlociu și Africa. În acea perioadă am avut privilegiul de a vedea la prima mână, practic, realitățile din agricultură, de la micile exploatații din Zambia și Kenya până la uh, Uh, serele din Almeria din Spania sau la um, vile din Burgundia sau uh, câmpile de cereale din Danimarca și Rusia. Și am văzut cu ce provocări se confruntă agricultorii atunci când e vorba de protejarea recoltelor. Cunosc foarte bine această industrie. Am văzut multe evoluții interesante, am văzut progresele pe care a făcut posibil această industrie și am, am lucrat cu multe persoane minunate și de la liderii acestei organizații până la știi, oameni de știință care descoperă noi substanțe, pot să vă spun că există lideri în acest domeniu, oameni care sunt foarte angajați și au o pasiune incredibilă pentru agricultura durabilă. Doar în Europa, 27.000 de astfel de persoane lucrează în acest sector. Eu cunosc foarte bine această industrie și mie uneori e greu să împac uh, cunoștințele mele pe care le am din interior cu reputația externă a sectorului. Văd clar cu ce provocări semnificative ne confruntăm în ceea ce privește imagine și reputația noastră în rândul publicului, inclusiv în ceea ce privește părerea membrilor acestei comisii și chiar îmi doresc să schimb această percepție. Colectiv, ca industrie, ne-a luat mult timp să vedem, să realizăm care sunt îngrijorările exprimate de societate, deci am reacționat uh, lent la aceste îngrijorări. Din punct de vedere istoric, am depus multe eforturi în ceea ce privește operațiunile noastre, cercetarea, dezvoltarea noastră, în producția noastră. Însă nu am făcut niciun efort pentru a explica ceea ce facem, de ce o fac și să spunem care este motivul fundamental pozitiv pentru care există pesticidele. Am, luat de la sine, am crezut că e de la sine înțeles că produsele noastre sunt utile pentru a produce uh, o hrană la un preț abordabil, o hrană durabilă și sigură. Însă noi ne-am plâns mai mult de aspectele negative ale sistemului de autorizare comunitar decât uh, să comunicăm în legătură cu aspectele pozitive. Asta nu înseamnă că încă nu ne plângem de sistemul de autorizare european. Da, credem că este ineficient, imprevizibil, două lucruri care îngreuiază activitatea companiilor și investițiile lor ceea ce viitorul. Însă, Sistemul trebuie să dea, în primul rând, uh, următor rezultat, siguranță pentru oameni și mediu. Și comisia dumneavoastră va trebui să judece dacă aceste două obiective sunt uh, realizate sau nu, sunt împlinite sau nu. Însă un lucru e clar, și anume, există o lipsă de încredere în sistemul nostru, o lipsă de încredere și nimeni nu are de câștigat de pe urma acestei lipse de încredere. Avem un uh, rol important de jucat în ceea ce privește soluționarea acestei probleme și știm că nu există o soluție miraculoasă. De aceea suntem mulțumiți să fim astăzi aici, deși noi nu suntem decât utilizatori ai sistemului de reglementare și deși ne plângem de neajunsurile acestui sistem, dar poate tocmai din cauza acestui lucru sperăm ca prin răspunsul noastre înscris și răspunsul pe care le vom oferi direct cu EMA, vă putem aduce asigurări în ceea ce privește rolul nostru ca sector de protecție a recoltelor, asociațiilor implicate în acest sistem. Vreau să vă reamintesc că producția de alimente sub formă de agricultură a apărut acum 12.000 de ani în, aproximativ în anul 10.000 înainte de Hristos. Deci timp de 11.950 de ani <laughs> să mănânci însemna să știi cum să gestionezi lipsa de mâncare și siguranța alimentară. În ultimii 70 de ani, mai în Europa, lucrurile s-au schimbat. Acum vorbim mai mult de diversitate și calitate. Și avem, practic, securitate alimentară. Trebuie să citiți, de exemplu, anualul, raportul anual al EFSA în ceea ce privește rezidurile, deșeurile sau raportul anual în ceea ce privește sistemele de alertă rapidă pentru uh, siguranța nutrețurilor și alimentelor pentru a vedea care sunt uh, amenințările la adresa sistemului nostru alimentar. Și aici pesticidele nu sunt o amenințare. Comisarul Andriukaitis, în multe discursuri, s-a referit la faptul că Europa se poate mândri cu faptul că avem cea mai sigură mâncare din lume. Însă, dacă e să ascultați dezbaterea publică, impresia pe care o veți obține e cea contrară. Asta nu înseamnă că nu putem avea un sistem mai bun de protejare a recultelor sau că avem un sistem perfect. Întotdeauna trebuie să ne străduim să facem lucrurile mai bine, să avem produse mai sigure, modele de producție alimentară diversificate. Da, trebuie să fie dezvoltate aceste modele și încurajate și înțelegem care sunt așteptările societății pentru a accelera aceste modificări. De asemenea, vrem să asigurăm utilizatorii și publicul general în legătură cu impactul produselor noastre asupra sănătății și mediului. Ca industrie, suntem angajați să ne menținem efortul în această direcție, să asigurăm siguranța produselor noastre. Asta este principala preocupare a companiilor noastre. Industria noastră investește miliarde anual în dezvoltarea de produse din ce în ce mai sigure și mai bune pentru agricultorii europeni. Înainte de a încheia, să vă dau un exemplu al acestor eforturi continue. Recent, am anunțat angajamentul nostru global față de transparență. Companiile noastre membre, în mod unanim, și-au luat angajamentul de a înlesni dezvăluirea de informații în legătură cu siguranța și asta pe bază voluntară. E un semn important. Vrem să participăm la această discuție și suntem gata să ne aducem contribuția. Bineînțeles că întotdeauna putem face mai multe. Știința evoluează Societatea are așteptări diferite și suntem gata să colaborăm cu toate părțile implicate pentru a asigura pentru a ne asigura că se pot face progrese. Încă o dată, vă mulțumim pentru invitația de a vă vorbi astăzi aici. E un uh, aspect foarte complex, e un subiect complex, însă e important să participăm cu toții la această discuție, de la reprezentanții societății civil până la cei din industrie, la factorii de decizie trebuie găsite soluții comune pentru destinul nostru comun. Acestea fiind spuse, aștept acum uh, cu nerăbdare întrebările dumneavoastră și vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule Azule. Uh, continuăm imediat, dacă îmi permiteți. Cu domnul uh, Hensel, 10 minute de la BFR. Mulțumesc, domnule președinte. Da, având în vedere că Germania e una din limbile de lucru ale Parlamentului, am să profit de ocazie, mă bucur că am fost invitat. Am ocazia în acest fel să vă explic pe scurt cum uh, lucrează Germania în domeniul uh, produselor fitosanitare prin uh, sistemul um, raportorilor. Am un coleg alături de mine care face parte din Institutul Agricol care se ocupă de asemenea de produsele fitosanitare. Credem că astăzi trebuie să abordăm neînțelegerile care există în domeniul um, aprobării produselor fitosanitare. De multe ori nu e vorba de divergențe științifice, ci discuții referitoare la organizarea procedurii în sine. Și ne bucurăm că am fost invitați astăzi pentru a discuta despre produsele fitosanitare pe viitor, pentru ca în acest fel pe viitor produsele să respecte un grad înalt de calitate și să ducă la un rezultat satisfăcător pentru consumator. Produsele fitosanitare, spre deosebire de produsele contaminante, se confruntă cu uh, mai multe probleme și anume uh, siguranța alimentelor pe de o parte pentru agricultori și pe de altă parte câte reziduuri uh, ar trebui să e permis să rămână. Parlamentul European a stabilit că pot să existe reziduuri de pesticide în alimente până la o anumită concentrație și procesul de aprobare a produselor fitosanitare se bazează pe faptul că sunt uh, implicați cam o mie de oameni de știință în acest proces. Ei verifică exact până la ce concentrație nu se, ajungă, nu se ajung la efecte nocive pentru consumator. Această procedură este exemplară la nivel internațional și cred că și foarte eficace. O comunicare foarte subțintă de multe ori, da, se spune există reziduri și tu, consumatorul, trebuie să le mănânci. Nu um, instituțiile publice sunt răspunzătoare, ci parlamentele naționale. Ele decid exact uh, pragul și cum se organizează procesul. Iată de ce mă aflu astăzi aici pentru a vă, discuta, pentru a vă prezenta cum sunt organizate procesele în Germania. Spre deosebire de ce s-a spus până acum, institutul nostru nu este răspunzător pentru aprobarea produselor fitosanitare, ci lucrăm doar în domeniul uh, prevenției medicale. Tocmai ca autoritatea pentru um, pentru siguranța alimentară uh, suntem un rezultat uh, al uh, ce s-a întâmplat după encefalopatia spongiformă bovină. S-au creat în Germania o serie de instituții. Nu am fost, instituția noastră a fost creată în 1876, în 2002 s-a creat instituția pentru siguranța alimentară ca entitate de management și Institutul German, pentru, German Federal pentru Evaluarea Riscului, ca um, instituție independentă, suntem independenți și de guvern. Independent înseamnă independent în tot ce se referă la analiza și evaluarea riscurilor, independent în ceea ce privește cercetările pe care le desfășurăm, cercetările active pentru evaluarea riscurilor, și independenți în ceea ce privește comunicările noastre de risc. Asta înseamnă că putem vorbi liber atunci când există probleme care ar putea afecta sănătatea consumatorilor. În ceea ce privește cercetările, avem 17 laboratoare de referință națională. Ne bucurăm că dispunem de aceste centre care pot uh, asigura o calitate înaltă. Este foarte important ca evaluarea de risc să fie de calitate ne bazăm uh, pe date, cu cât sunt mai bune aceste date, cu atât uh, și evaluarea este mai bună. Avem cam o mie de angajați, două trăimi sunt uh, oameni de știință, cu un buget de aproape 100 de milioane. Activăm în toate domeniile care vizează consumatorii sau sunt apropiate de consumatori nu ne aflăm acolo pentru a spune doar ce e periculos sau ce presupune un risc pentru consumator, ci să spunem cum trebuie apreciat. Emitem așadar și orientări și standarde. O perspectivă de ansamblu foarte scurt, nu suntem responsabili doar de produse fitosanitare și biocide, ci tot ce ține de siguranța alimentară, complimente alimentare, siguranța biologică a alimentelor, toate microorganismele relevante pentru siguranța alimentară, paraziți, bacterii, uh, toxine și pentru departa, domeniul uh, nealimentar, uh, cosmetice, um, tatuaje și așa mai departe. În plus, domeniul chimic se încadrează în REACH, cu alte cuvinte, legislația europeană referitoare la produsele chimice, ține de un alt resort uh, al unui alt ministeriu, dar se încadrează și uh, în domeniul nostru de activitate. Avem uh, o, pro- o comunicare proprie de risc care realizează de asemenea cercetări referitor la comportamentul sociologic și psihologic al consumatorului și avem de asemenea un departament de toxicologie experimentală care uh, analizează testele pe animale alternative încearcă să vadă dacă ar putea fi înlocuite cu ce înlocuite în institutul nostru există un departament și aici îl prezint pe colegul Solevski, este șeful departamentului care lucrează deja de 40 de ani de când s-au descoperit uh, primele produse fitosanitare. Structura o cunoașteți deja între timp substanțele active sunt aprobate la nivel european. Există, cu alte cuvinte, un stat membru raportor cu un co-raportor. Așa s-a întâmplat uh, pentru glifosat a fost Germania și Slovacia și pentru procedura de aprobare și emiterea autorizației pentru um, produsele fitosanitare se face după aceea la nivel național. În Germania E vorba de 37 de produse care conțin glifosat. În principiu, dacă substanța activă nu a fost verificată, nu se emite nicio autorizație pentru produs. Suntem, însoțiți, suntem sprijiniți de ECA în ceea ce privește riscul uh, substanțelor uh, chimice. De asta se ocupă Agenția Europeană pentru Produsele Chimice și așa s-a întâmplat și în cazul glifosatului. Cum uh, se desfășoară toată procedura? Avem uh, un solicitant. Acesta se prezintă în fața comisiei cu substanțele active. În cazul unor noi substanțe active, în cazul unei reemiteri uh, um, a autorizației um, e aceeași comisie în cazul în care e o nouă substanță, um, solicitantul poate alege comisia, se consultă entitatea de resort EFSA, există, se desemnează un stat membru raportor și un coraportor care realizează un raport de evaluare de risc. Acesta este după aceea comentat public. Fiecare are ocazia ulterior să facă observațiile pe care le consideră necesară, după care procedura se finalizează, iar la sfârșit se prezintă rezultatele comisiei și comitetul permanent uh, este cel care decide în cele din urmă. Există mai multe zone în Europa cu mai multe substanțe fitosanitare. Procedurile diferă la nivel național trebuie să se prezinte în cazul unei substanțe active un proiect și se analizează dacă există date în acest sens, după care se decide dacă se emite sau nu autorizarea la nivel național pentru a elimina orice neînțelegere. În Germania de coordonare se ocupă biroul federal pentru protecția consumatorilor și siguranța alimentară, Aici nu includem doar consumatorii și rezidurile, ci orice persoană care ar putea să fie afectată într-un fel sau altul. Um, Agenția um, Germană de Mediu este cea răspunzătoare de aspectele de mediu. Cum se desfășoară însă întreaga procedură? Noi realizăm în uh, medie 3500 de valori de risc anual în uh, domeniul uh, produselor fitosanitare numărul este mult mai redus. Vedeți că din 2012 până 2018 în Germania uh, Germania s-a ocupat de 21 de substanțe active în calitate de raportor și în calitate de coraportor de 16 substanțe. 13 fac în continuare obiectul unei evaluări. Din aceste 13, cele care au fost deja decise, noi am evaluat trei în mod pozitiv, patru le-am respins din aceste substanțe active și uh, o substanță a fost chiar retrasă de firma care înaintease solicitarea. În Germania avem 1073 de solicitări la ora actuală, 299 au fost decise pozitiv, 109 au fost uh, refuzate și aproximativ 100 au fost uh, retrase. Vedeți așadar că nu totul trece așa cu ușurință, ci totul, este, totul face obiectul unei analize critice. Avem nevoie de un personal considerabil. Noi avem aproximativ 350 până la 400 de persoane care lucrează în Germania în uh, domeniul uh, produselor fitosanitare. În ceea ce privește glifosatul, Au existat deja o serie de cereri care au fost prelucrate de institutul nostru. Comisia i-a dat uh, Germaniei sarcina de a realiza un raport de valoare. Acesta a fost făcut în 2013 și după aceea a fost comunicat EFSA. Vielfach immer die Rede nicht der Risikobewertungsbericht des acest raport evaluarea riscului este raportul EFSA, deci al Comisiei și al celor 28 de state membre, pentru că dacă noi uh, facem evaluări de risc toate cele 28 de state membre formal și din ce privește conținutul și-au însușit concluziile. Deci să fie clar că nu mai vorbim despre un proiect realizat de BFR, ci de către Comisie și de către statele membre. Vedeți că aici s-a încheiat un proces în martie 2015, a fost publicat un document și aici s-a, uh, am avut de-a face cu o situație unică. Comisia a stopat procedura. Spus, așteptăm uh, aici un punct de vedere de la IARC. Um, până la urmă, uh, a apărut și un adendum în ce privește evaluarea datelor. În septembrie 2015 au avut loc întâlniri cu experții, cu cei de observatorii de la IARC, EPA. În 2017 au venit și evaluările de risc din partea EHA. Deci, aici și analiza de risc a demonstrat că glifosatul nu produce cancer. Majoritatea dintre dumneavoastră știu deja că Există și o monografie realizată de IARC în care eh, nu este împărtășită de eh, multe organisme eh, similare. Nu există deci un acord. Noi considerăm că am lucrat cât se poate de responsabil și puteți vedea acest lucru în raportul nostru. Glifosatul este produsul fitosanitar care a fost cel mai uh, profund analizat pe lume, în lume. Uh, vedeți din această schemă câte studii au fost evaluate. Uh, pentru că dacă vă uitați în coloana din stânga, vedeți numărul animalelor și speciilor care au fost incluse în diversele studii. Și uh, este deja uh, Evident că uh, s-a operat deja cu cifre foarte mari și mi se pare că este o inutilitate să se ceară uh, elaborarea unor studii noi. Iată uh, cele 400 de mii de pagini ale raportului nostru de evaluare am făcut și uh, o stivă cu aceste pagini, iar uh, partea stângă este evaluarea de risc, în partea dreaptă sunt uh, studiile uh, care uh, sunt numite uh, non-guidelines, uh, noi cerem din partea solicitanților uh, asemenea documentație. El este cel care trebuie să prezinte de la bun început literatura de specialitate existentă deja și complementar, suplimentar, cel care urmează să redacteze raportul uh, mai uh, elaborează propriul studiu. Dar sigur că nu doar substanța activă poate va um, efecte și uh, toate celelalte materiale care și sunt adăugate în produsul fitosanitar pot avea de asemenea unele efecte secundare. Deci materiale de umplutură iată și o evidență uh, a studiilor care sunt uh, publicate. Există doar aceste uh, studii pe care solicitantul le prezintă de la bun început și ele cuprind și aspecte toxicologice și metode analitice. Aceste studii sunt esențiale pentru că se analizează uh, datele de plecare, ele constituie baza pentru evaluarea de risc. Asta înseamnă că dacă studiem literatura de specialitate, uh, ei nu îi revine o importanță foarte mare în cadrul glifosatului, trebuie să spunem că au apărut multe publicații noi, peste o mie, care uh, toate trebuie să fie până la urmă analizate și evaluate, verificate în ce privește plauzibilitatea și corectitudinea lor. Datele care uh, par a fi relevante, care corespund criteriile, sunt după aceea valorificate în evaluare. Dar să știți că în acest moment încă nu are loc evaluarea de risc. Noi în această etapă doar verificăm dacă cel care este solicitant prezintă în mod corect toate informațiile existente în materie de cercetare la momentul respectiv. Doamnelor și domnilor, mă opresc aici. Sper să vă fi convins. Mulțumesc foarte mult. Nu am vrut să vă întrerup. Și îi dau acum domnului Helmut Pulcer. Și vă rog frumos, încercați să respectați timpul prevăzut pentru intervenția dumneavoastră. Danke, vielmals. Äh, Mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte, stimați eurodeputați. Voi încerca să respect uh, timpul de inter. Prezenta și alte puncte de vedere decât cele care au fost evocate până acum și în ședințele uh, precedente. Eu uh, mă numesc Helmut Burger Schaden, sunt biochimist, mă ocup de peste 15 ani cu probleme. Sunt coautor uh, și autor al uh, unui număr mare de publicații, inclusiv al unei lucrări destinate glifosatului, și uh, aici există un capitol care se numește uh, cea mai bună uh, legislație, într-adevăr, poate fi considerat un exemplu de protecție a consumatorului. Există o serie întreagă de criterii în ce privește reglementările care uh, trebuie să combată testele făcute pe șoareci nu vor mai fi acceptate. După aceea, și literatura de specialitate existentă trebuie să fie uh, studiată și evaluată atunci când este vorba de autorizarea unui produs. Iar această temple prin care uh, uh doresc să demonstrez uh, că ă, autoritățile nu au ă, recurs la o asemenea evaluare transparentă în ce privește glifosatul. Să ă, ne gândim la studiile în legătură cu efectele cum s-au petrecut lucrurile. În anul 2012, producătorii au înaintat o solicitare care se referea pe cinci studii. Fiecare studiu a fost prezentat ca fiind doveditor pentru faptul că glifosatul cancerului limfatic. Însă s-a considerat că sunt doar efecte incidentale. sarcina a fost ca aceste studii să fie evaluate independent și obiectiv. Iată care este raportul din decembrie. Posatului ar fi foarte limitat pentru că doar un singur studiu afirma că există un ușor risc de producția cancerului limfatic. După aceea, în februarie 2015, și EFSA și statele membre au căzut de acord cu acest raport. Două din, ce, din uh, studiile uh, despre care s-a spus că nu există riscuri, s-a constatat că a existat risc de uh, producere a leucemiei și a altor tipuri de cancer. Bine, uh, ori renale care au putut uh, fi produse și constatate. Și, uh, de asemenea, uh, de cazuri de leucemie ceea ce a fost îngrijorat De fapt, menționate nu doar într-un studiu, ci în trei studii. Deci, cancerul limfatic era menționat ca un efect uh, produs asupra șoarecilor uh, de această substanță, ceea ce uh, se conchide IARC-ul a avut încredere inițial în evaluările statistice aflate în studiile prezentate de către solicitat Interesată să promoveze acel produs nu are nici o legătură cu principiul de independență și de onestitate. Și după aceea um, a, mai apare o a doua șansă prima, da, acum, pentru că existau, iată, opt uh, locuri în care erau menționate tipurile de cancer. Era vorba uh, că tumorile ar putea să fie uh, considerate ca criterii. Este de înțeles că IARC se poate baza pe suficiente dovezi că există efecte cancerigene. Și se mai spune și mai clar, dovezile privind fiind certe au părut a fi totuși insuficiente pentru o clasificare. Iar această afirmație conține o contradicție în sine și este simbolică pentru multe din afirmațiile care se găsesc în încalcă principiile inițiale pe care le-am menționat. Din lipsă de timp nu pot intra acum în amănunte, dar uh, sunt dispus să vă răspund la întrebări. În ce privește efectul uh, Um, avea alte afirmații decât concluziile um, IARC. Existat 50 de studii de genotoxicitate pe care producătorii le-au prezentat și carații ca nu au stat la dispoziția Organizației Mondiale a Sănătății. Ajungem la concluzia că imaginea existente publicate trebuie să fie luate în seamă, iar uh, consorțiul solicitant are studiilor elaborate de către industria de specialitate. Deci, sigur, putem spune, unul este punctul de vedere al intermediar din decembrie 2013 al uh, BFR, în care pe 44 de pagini Soșu este preluat din solicitarea uh, cunoscut, este un fost colaborator al Monsanto. Dar în raportul de analiză uh, menite să uh, arunce doar nisip în ochi. Deci, trebuie să de față. Nu putem vorbi um, despre asemenea evaluări independențe nici în raportul EFSA, nici... Domnule Wifscher, da acum cuvântul domnului Backhaus de la Institutul Julius Kuhn. sarcinile de evaluare pe care le realizează institutul nostru. În ceea ce mă privește, foarte subțint, mă numesc Georg Friedrich Bachhaus. Um, institutul nostru s-a înființat în 2008, pe 1 ianuarie. Suntem o uh, autoritate federală înaltă și în același timp o instituție de cercetare subordinalizăm eficacitatea și pragul minim necesar facem o analiză de risc uh, da, plantelor tratate și recoltei. An luăm în calcul de asemenea și efectele nedorite, dacă există um, verificăm de asemenea și efectul asupra uh, um, antropodelor utile. Verific ulterior un uh, studiu de utilitate. Ni se cer de asemenea furnizarea datelor referitoare la toxicitatea dezvoltarea coloniilor, procesul de reproducere, toate acestea uh, intră în uh, punctele care trebuie evaluate. Dacă privesc un pic în viitor, atunci, din punctul nostru de vedere, este important să menținem în continuare un nivel înalt de protecție și de calitate în evaluări. Aici intră, după părerea noastră, o evaluare, o evoluție ulterioară a armonizării de pe este să se îmbunătățească transparența, accesul la date, cât și îmbunătățirea calității studiilor și fiabilității studiilor care stau la dispoziție. Și ca ultim punct, considerăm că este necesar să se îmbunătățească comunicarea în ceea ce privește sanitare. Sunt absolut necesare în multe sectoare agricole și de multe ori există indicații lacunare din partea instituțiilor europene în acest sens și explicații um, insuficiente când vine vorba de lipsa produselor fitosanitare pentru anumite culturi de mici dimensiuni. Voastră. Vă mulțumim <clears throat> foarte mult pentru prezentările făcute. Acum vă propun să intrăm practic în miezul schimbului nostru de vedere. Așa cum v-am spus mai înainte, vom avea acea metodă ping-pong, întrebare și răspuns. Pe care urmează domnul Barstas. Mulțumesc, domnule președinte. Mul le mulțumesc uh, domnilor pentru prezentările lor. Cred că ne ajută să înțelegem mai bine procesul de autorizarea. Trebuie să vă mărturisesc însă că uh, pentru că uh, Domnul Hensel în acest fel ar fi putut intra mai bine în uh, argumentele prezentate de domnul Burcher. Am o întrebare pentru domnul Hensel, pentru că au existat multe critici la adresa mm, procedurii dumneavoastră, mai ales în procesul, dură de evaluare și în analiza substanțelor active, cum puteți uh, reacționa la criticile care v-au fost aduse de opinia publică? Mulțumim, deci întrebarea a fost foarte clară către domnul Hensel, că îi dau cuvântul acum două minute pentru răspuns. Criticile care v-au fost aduse de opinia publică. Mulțumim, deci întrebarea a fost foarte clară către domnul Hensel, că îi dau cuvântul acum două minute pentru răspuns. Acum nu au fost uh, publice. Iar în ce privește autorizarea glifosatului, a fost primul caz în care evaluările au devenit publice. Eu v-am arătat cele 400 de mii de pagini. Asta înseamnă transparență, dar sigur ne întrebăm transparența în folosul cui. Transparență în legătură cu uh, posibilitatea de a avea acces la date. BFR-ul uh, susține orice demers care poate servi transparența. De ani de zile și puteți verifica asta pe site-ul nostru, uh, ne străduim ca uh, să determinăm o îmbunătățire a prevederilor legale pentru că noi dorim ca sarcinile de comunicare să le îndeplinim în colaborare cu uh, Ministerul Agriculturii și uh, această uh, problemă până la urmă trebuie să fie discutată cu toți actorii direct interesați. În paralel avem și uh, sarcini uh, care sunt uh, prevăzute legal procesul de autorizare a produselor fitosanitare este unul din cele mai complicate care pot fi imaginate. Cum ai acces la literatura de specialitate ca să poți să faci o evaluare independentă? Poate că ar trebui să mai adaug că ă, raportul de evaluare a riscului, așa cum ă, ă, a fost redactat, demonstrează că pot să existe și aprecieri diferențiate, dar până la urmă aici este vorba despre o procedură administrativă între un organism de specialitate și alt organism administrativ. Deci, trebuie să fie concludent, dar nu este până la urmă o chestiune ușor de înțeles pentru opinia publică studiile care sunt finanțate de industrie în comparație cu studiile care uh, există uh, elaborate de specialiști independenți din punct de vedere al diferenței de calitate. Această întrebare se referă la esența muncii științifice nu ne mai uh, interesează atunci cine finanțează un studiu, ci dacă anumite criterii științifice sunt îndeplinite. Iar dacă criteriile științifice sunt îndeplinite, nu mai contează cine a finanțat redactarea studiului. Deci, uh, noi trebuie, din acest punct de vedere, să avem încredere în solicitant. Noi uh, îi spunem care sunt criteriile uh, pe care le vom verifica noi, dar sigur solicităm din partea lui datele originale, pentru că uh, în baza lor putem să ne facem verificările. Este important ca studiile științifice să... Trebuie să vă spun că la întrebarea 4 din întrebările înscris, când vă întrebăm ce ați modificat dumneavoastră la actualul sistem de autodependentă. Și astăzi ați repetat același lucru. De asemenea, ați spus-o că ar trebui ca opțiunea respectivă să fie făcută de alții. Întrebarea mea următoare. Am putea să-mi explicați mai bine cum credeți dumneavoastră că ar trebui să funcționeze un astfel de sistem pentru a avea o independență mai mare în ceea ce vrește deciziile luate? Am putea împăca asta cu posibilitatea de a oferi uh, agenției EFSA prerogativa de evaluare a Da, a fost cel de-al treilea punct al propunerii mele pentru modificarea sistemului de autorizare făcute de către aceleași persoane. Deci, uh, a existat o evaluare în anii 90 în Germania, după aceea a existat un peer review care a fost efectuat de aceleași persoane, după aceea reuniunea comună privind pesticidele a autorizat glifosatul în 2012. Deci Asta, într-un fel, eh, înseamnă deja un conflict de interese, pentru că e greu să pornești la o reautorizare um, obiectivă când aceleași persoane deja în patru rând și EFSA ar trebui să aibă autoritatea să poată să uh, solicite ca să nu fie aceeași instanță care reevaluează lucrurile, ci un alt organism nu poți să-i oferi solicitări eh, falsificate, concluzii greșite. Deci, ce putem uh, modifica noi în eh, colaborarea cu agențiile pentru a crea o nouă bază de încredere în conlucrarea cu agențiile europene? Mă refer acum în mod special. Da, domnule Gherică, dar cui adresează dumneavoastră această întrebare exact? adresați întrebarea BFR-ului? Am fost o întrebare de ordin general. Cine dorește dintre invitați să răspundă? Vă rog să... Bun. Deci, dacă trebuie să privim puțin în trecut, să vedem de ce în domeniul protecției consumatorului uh, uh, și al sănătății consumatorului a existat o revoluție. Am avut uh, anul 2000, a fost criza vaccine bune și or să poată să elaboreze studii de risc pe care politicienii să se poată baza creat uh, structuri asemănătoare. Deci eu cred că decizia a fost corectă. Nu știu dacă um, vin concluziile lumii științifice și cui nu-i convin. Pentru că glifosatul uh, este o substanță. Vis-a-vis -vis de glifosat, atunci trebuie să încep să analizez și toate celelalte produse fitosanitare pe care le folosim domeniu, fie că sunteți de acord sau nu, și există problema conflictelor de interes în demersurile făcute, e ceva real. Deci despre asta trebuie să lucrăm noi aici. Dură Comisia Europeană a făcut niște propuneri de modificare a procedurilor, deci există aici un efort colectiv. Încercăm să îmbunătățim cu încrederea reciprocă, cu foarte frumos să dați dovadă de o atitudine constructivă. Dacă n-ar fi o problemă, nu ne-am afla aici. Și în calitate de președinte nu vreau eu să vin cu cuvinte grele aici, însă totuși v-aș ruga să dați niște răspunsuri serioase, precise, pentru a putea înainta împreună. Vom avea un raport la sfârșitul. O înlocuiește pe doamna Riz. Vielen Dank. Da- Domnule profesor, altfel și în anii trecuți, dar Astăzi poate că ați adus unele clarificări, inclusiv vis-a-vis de transparență. Eu aș vrea ca în finalul activității subcomisiei noastre să putem face propuneri pentru îmbunătățirea sistemului de autorizare, care, pentru ca transparența procesului de autorizare să fie consolidat și cum ar putea să fie îmbunătățită comunicarea ca să crească încrederea în sistem. Credeți că o adaptare a cadrului legislativ ar fi necesară sau e vorba mai degrabă de probleme în ce privește încrederea în sistem? Credeți că o adaptare a cadrului legislativ ar fi necesară sau e vorba mai degrabă de probleme în ce privește transpunerea în practică a legislației? Mă interesează și punctul de vedere al industriei. Monsieur domnului profesor Hensel în legătură cu transparența și caracterul robust al proceselor de autorizare, dacă pot fi extinse. Ar, nu știu dacă o mai bună comunicare privind riscurile ar duce la o mai mare încredere. Uh, Asta trebuie să demonstreze practica, dar uh, trebuie să existe și uh, studii de conformitate uh, pentru ca după aceea să nu existe o dublare a activității de elaborare a studiilor și de control. Eu cred că uh, instituția de autorizare ar trebui să desfășoare și uh, studii de cercetare pentru a atrage atenția asupra unor probleme deschise. Ar fi uh, uh, o soluție iar dacă un raportor sau un coraportor uh, Um, încerc să studieze un domeniu să putem discuta cu ei uh, în timpul procesului de autorizare, cum s-a întâmplat în cadrul biocidului. Doamna Caterina nu are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, și eu țin să le mulțumesc tuturor oaspeților și permiteți acum să adresez ridic întrebarea. Prima se ref- este adresată ICPA-ului. În răspunsurile dumneavoastră la întrebările înscris, susțineți că e important ca producătorii europeni să poată să aleagă în continuare statul membru care va fi raportor. Cereți de asemenea să se mențină actualul sistem. Spuneți că EFSA nu ar trebui să fie cei care să facă studiile de valoare. De asemenea, vă doriți ca sistemul să nu se modifice, însă în același timp aflăm că membrii dumneavoastră, cum ar fi compania Singenta, pun la îndoială concluziile EFSA și vor uh, ca din partea Comisiei Europene să vină cu schimbări. La punctul 19 spuneți că oricine are dreptul să pună la îndoială concluziile agenției. E fățărnicie asta, din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, spuneți că industria încearcă în mod constant să se asigure că sistemul funcționează. Însă cum putem fi noi și siguri că membrii dumneavoastră nu pun la îndoială rezultatele și nu profită de vulnerabilitatea sistemului? argumentele pro și contra sunt prezentate de producători. Există deci o discrepanță în răspunsurile dumneavoastră. Deci, de fapt, ce credeți? Deci trebuie să ținem cont de asta și există motive bune, ar spune eu. Companiile aleg lucrurile în mod rațional. Deci alegem acel stat membru. Există și un comitet de apeluri, un proces oficial prin care industria și agențiile pot avea un schimb de vedere. Dar acest proces nu există clare, nu e un comportament greșit, deci nu vă dau dreptate, stimată doamnă. Merci. Vous voulez que... Mulțumim. Doamna Coneșna. Mă scuzați, nu mi-ați răspuns la o întrebare. Puneți la îndoială ceva, însă în același timp spuneți că nu vreți să se modifice sistemul. Deci ce propuneți, de fapt? Ce trebuie făcut până la urmă? ce pe de o parte, folosiți, profitați, practic, de faptul că aveți ocazia de a alege statul membru raportor. Și nu sunt de acord cu această idee de a alege statul membru raportor. Autorizațiile, autorizările ar trebui să se facă altfel. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Și întrebarea era, cum vă puteți obliga proprii producători să respecte concluziile dacă nu sunt pe placul lor? Deci dacă rezultatele mm, sunt fiabile. Monsieur Yes. Domnul Azule, Mă gândeam la cele două părți ale întrebării ce este statul membru raportor. E mai bine să alegi statul membru raportor. Deci, pentru noile substanțe există o anumită situație în agricultură. Există situații în care anumite state membre nu sunt cultivate anumite recolte și e logic să te adresezi unui stat membru care deja are experiența, lucra deja cu industria respectivă, să rogi statul respectiv să facă evaluarea, mai ales dacă toate termenele durează foarte mult să obții autorizația și statele membre vor să se adreseze celor state membre care le oferă autorizarea cea mai rapidă. Deci eu întrebări nu am înțeles atât de bine la ce vă referați. Puteți să-mi mai aduceți lămuriri? Pare. Cum veți obliga companiile dumneavoastră să facă următorul lucru? Deci dacă se menține actualul sistem, companiile se opun sistemului, deci cum le veți obliga să nu mai pună la îndoială rezultatele acestui sistem și cum ați vrea să, să configureze acest sistem ale căruia... Tată întrebarea. poți să nu fii de acord cu decizia sau cu evaluarea, e firesc. Dar asta nu se prea întâmplă. Însă a nu fi de acord nu e ceva ce trebuie interzis. Ceea ce e interzis e să folosești. Venim la sistem. Întrebarea se referă la ambele aspecte. Pe de o parte avem cât de bine funcționează regulamentul pentru a garanta siguranță pentru sănătatea umană și mediu. Și în ce măsură uh, există încredere în acest sistem. Noi credem că, credem că aici există prea multe constrângeri asupra industriei. Se ajunge oricum la același rezultat, dar cu constrângeri mai multe. La implementare, acolo există probleme. Asta a confirmat recent și Comisia în evaluarea făcută pentru, pentru reformare și Serviciul de Cercetare al Parlamentului cât de bine sunt, funcționează sistemul și cât de bine e perceput și câtă încredere au cetățenii. Mulțumim. Doamna nu are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se adresează uh, reprezentantului sectorului pentru a cere să voteze împotriva unui amendament în plen care solicita interzicerea neonicotinoidelor. Afirmați acolo, referitor la restricțiile din 2013, care se referă la trei substanțe neonicotinoide. Citez. Credem întotdeauna că baza pe care au fost uh, stabilit un raport care nu vă dă dreptate Agenția confirmă riscul ridicat pentru cele trei nico- eh, neonicotinoide. Dumneavoastră cereți dovezi suplimentare. Le-ați avut a doua zi, cu o zi înainte de vot. EFSA spune că a realizat, a cules foarte multe date și a făcut o revizuire sistematică a studiului. Trimis după aceea un e-mail rectificativ tuturor, tuturor eurodeputaților pentru a ține cont de acest raport fundamental al EFSA în ceea ce privește actualizarea concluziilor EFSA. Și vă mulțumesc pentru răspuns. Domnule Azule. L'industrie. Încă o dată. Ar fi nebune să ne gândim că noi, industria, am fi împotriva albinelor. Multe comună trebuie apărate insectele polnizotare. Avem divergențe de opinie, însă un interes comun. Al doilea lucru, nu suntem de acord cu concluziile comisiei. Nu al EFSA. EFSA a evaluat riscul. EFSA a evaluat peste 100 peste 500 de scenarii în le... <clears throat> Încă o dată vă mulțumesc pentru această întrebare. Faptul că producătorii pot alege statul membru nu cred eu că este cea mai mare problemă în procesul de emitere a autorizației cred că se poate îmbunătăți dacă dorim să introducem un proces obiectiv. Însă există lacune mult mai mari în sistemul actual, de pildă lipsa de transparență a studiilor uh, din partea industriei, și anume nu se exercită controle obiective de către terți, prin autorități firește, există exemple locvente unde aceste controle nu au funcționat și a doua lacună e faptul că studiile sunt realizate de industrie în anumite laboratoare contractate în acest sens, înainte erau realizate în laboratoarele proprii, iar în acest fel aceste laboratoare intră în concurență cu alte laboratoare contractate și apare un conflict de interese. Știm că clientul comandă și, după părerea mea, nu există necesar, nu, exist, nu există necesitatea ca industria să fie clientul. Industria trebuie să plătească, dorește autorizarea, prețul oricum îl va plăti consumatorul în cele din urmă, însă evaluarea ar trebui să fie făcută de o autoritate publică, de EFSA, pentru că în acest fel laboratoarele sunt uh, degajate de acest conflict de interese enorm. Și uh, pot aplica cele mai înalte standarde, nu doar uh, în analizele lor, ci vor putea ulterior să ofere rezumate obiective ale acestor studii, ale acestor analize. În acest fel, statele membre vor avea uh, acces la o evaluare transparentă și obiectivă. Mulțumesc! Trecem la coordonatori. Domnul Peterle în locul doamnei de la E. Mulțumesc, domnule președinte. Ogrojenosti cebelin biodiversitate. Mulțumesc. Am discutat în această după-amiază despre biodiversitate și despre mm, albine și după această discuție sunt în continuare îngrijor, îngrijorat pentru că situația nu e pozitivă. Biodiversitatea uh, este amenințată, știința poate să fie independență, independentă de politică. Politica poate decide ce cercetează știința și ce nu, dacă însă ne interesează doar efectele pe termen scurt, nu vom realiza cercetări pe termen lung. Dacă o instituție afirmă că o substanță este cancerigenă și alta nu, atunci se generează nesiguranță în rândul consumatorilor. Cum rezolvăm uh, problema diferitelor evaluări ale aceluiași obiect? Ce putem face în plus pentru a afla adevărul? vă adresați întrebarea dumneavoastră unuia din membrii grupului de discuție în concret? E o întrebare generală. Cred, spune domnul Burcher, că știința, dacă vrea să fie realizată, respectând principi, principiile științifice, obiectivă, transparentă, atunci un etalon ar putea să fie um, care să se poată permite, să poată realiza acest lucru, să se evite conflictele de, de interes, să se oferă mai multă transparență. Cred că aceasta a fost și intenția regulamentului 1107 iar acum, alimentară, acolo există elemente pozitive care, dacă într-adevăr aceste elemente intră în procesul legislativ, în urma contribuției Parlamentului și în urma statelor membre, atunci ar putea îmbunătăți întreg sistemul, pentru că substanțe periculoase sau substanțe cu caracteristici uh, inacceptabile să dispară. Nu putem uh, Uh, decizie să fie solide. Domnul Pavel Poc. Că, uh... Mulțumesc, Eric. Doar o observație mm, față de ce spunea domnul Azule. Când vă ascult, am impresia că sunt într-un film. Cita din studiul IPRS al Parlamentului, evaluarea implementării regulamentului arată că obiectivele lor de studiu necesare pentru a refuza autorizația glifosatului. În uh, prezentare și în răspunsurile scris ați spus că există suficientă și uh, creșterea anumitor tumori, neoplasme și uh, cel puțin în două ce puteți să, cre- să îmi spuneți despre ce spunea domnul uh, Burchard în legătură cu numărul de studii necesare pentru a declanșa refuzarea autorizării glifosat? Funcționar german și nu am niciun interes uh, dacă s-ar trebui să se aprobe sau nu un uh, produs fitosanitar și am primit un studiu ar fi destul care să ne arată că există într-adevăr considerente virea între verificarea substanței active și studiile uh, care nu se referă la orientări. În acestea din urmă, um, acestor modificări genotoxice apare în urma interacțiunii substanțelor. Substanțele incluse în, round, în amestec nu poate fi aprobat. Avem 36 uh, de formulări uh, bazate pe uh, glifozat. Așadar, separat. De multe ori ar putea, în urma acestei interacțiuni, să se anuleze efectul substanței active care a făcut obiectul studiului. Și problema e că domnule Poc... Mulțumesc. În cele câteva secunde pe care le-am da, poate că n-am înțeles bine întrebarea, într-adevăr, dar pot răspunde încă o dată, în evaluare important sunt, uh, este relevanța biologică și ce a spus domnul Burce și ce a scos din context uh, și plasat într-un alt context nu face ca lucrurile să fie mai drepte. Ce trebuie să privim și ce s-a privit este sunt uh, deviații, există o discrepanță considerabilă față de studiile prezentate de IRC și celelalte organisme de autorizare. Procedura se bazează pe obținerea datelor originale și, pe baza acestora, le aplicăm procedurilor Domnule profesor Backhaus, aici este vorba de robustețea sistemului nostru de autorizare a produselor fitosanitare. Trebuie să verificăm și uh, cât de bine funcționează sisteme alternative și ca atare am analizat un alt uh, sistem de autorizare pentru uh, produsele fitosanitare pentru agricultura biologică și aici există mai puține elemente de detaliu. Nu există o diferențiere între evaluare de risc și managementul riscului ați putea spune că procedura de autorizare a produselor fitosanitare pentru agricultura biologică este la fel de robustă? Iar în ce privește uh, persistența cuprului uh, cu efecte asupra uh, microbiologiei în sol, ce părere aveți? Și m-ar interesa mai târziu și opinia industriei. Vă rog, domnule Bacaus. Mulțumesc pentru acestilor trebuie avute în vedere. În Uniunea Europeană există diverse pesticide care sunt autorizate. Mi s-a spus că de cele mai multe situații nu sunt probleme, că nu trebuie modificate procedurile de cercetare. Dar există oare și alte pesticide care creează probleme? De ce acum ne axăm numai pe glifosat. Domnul Hensel a spus că glifosatul de 40 de ani se folosește pe piață fără probleme. Dumneavoastră, domnule Bucer, puteți spune ceva în legătură cu studiile epidemiologice? Mă tem că în două minute nu pot să vă răspund la toate problemele procedura de autorizare așa cum se derulează în Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere, nu este una funcțională și asta s-a dovedit nu doar în cazul glifosatului, ci și în alte situații. Dar în ce privește uh, glifosatul prin intervenția AIAC, uh, în acel moment uh, AIAC nici măcar nu a știut că va trebui să studieze Um, acest produs. Um, mulți cercetători independenți, inclusiv din rândul ONG-urilor, um, s-au raliat efortului de cercetare. Glifosatul este o substanță simbolică, dar eu cred că nu uh, tehnologia genetică constituie o problemă. Aici este doar un exemplu în legătură cu deciziile politice care se pot lua în Uniunea Europeană atunci când uh, este vorba și de uh, evaluări de risc mai pot fi evaluările de risc independente sau nu. Iar după ce um, m-am dedicat uh, acestei analize de mulți ani, răspunsul meu este nu. Trebuie să vedem care sunt cauzele și cum putem să le eliminăm. Iar în ce privește studiile epidemiologice, un caz clasic de copy-paste. Uh, spre deosebire de uh, genotoxicitate. Aici există și sigur că uh, că uh, Există și supoziții care nu au fost corecte. Uh, ele au calificat studia concluzii. Noi avem opt ONG-uri care în decembrie 2016 i-au acuzat pe producători pentru modul în care au procedat și au acuzat și uh, celebru din Germania, Reiser, a spus în Bundestag că ar fi uh, o falsificare intenționată a unor conținuturi, crezând că uh, dumneavoastră Monsanto concluziile. Dar nu ne-ați spus care ar putea să fie cauzele pentru care procedurile de autorizare nu funcționează într-o variantă optimă. Ați spus că a existat o nouă variantă din 2009, cel puțin de două ori, că evaluarea de risc se bazează pe studiile prezentate de eh, reprezent furnizate de producători sau este o problemă la nivelul EFSA în legătură cu selectarea studiilor. Deci, de lucru. Iar eh, la nivelul organismelor administrative trebuie să existe și capacitatea ca literatura de specialitate să fie cuprinsă în analizele efectuate și să poată avea un efect asupra concluziilor. Dar cred că cele două minute le au fost epuizate. Doamna Donano. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este pentru domnul Hensel. V-am transmis o întrebare în scris la care nu mi-ați răspuns în totalitate. Reaminteam că în conformitate cu EFSA, statul membru raportor trebuie să confirme raportul său dacă, din punctul său de vedere, cercetarea a fost efectuată corect și că informațiile furnizate de solicitant în ceea ce privește documentarea științifică sunt exacte. Însă partea din raportul de evaluare pentru reînnoirea glifosatului, și aici avem acuzații respective de plagiat la adresa institutului dumneavoastră, deci nu reprezintă evaluarea reală a riscului pe care îl prezintă glifosatul. V-am întrebat în scris din ce motiv BFR a considerat indispensabil să includă direct în raportator cam 100 de pagini de text, dacă nu chiar mai multe, uh, Uh, ce provenea din documentația furnizată de industrie, deoarece în momentul respectiv nu se referea la evaluarea riscului. În răspuns spuneați că EFSA trebuie să răspundă, însă nu sunt de acord, deoarece acest raport a fost redactat de BFR. Vă mulțumesc pentru răspuns. Ansel? Domnule Ansel, Domnul Solețchi va răspunde la întrebare. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Înainte de toate, vreau să spun că industria are obligația să efectueze cercetări timp de 10 ani și să facă trimitere la literatura de specialitate, iar această activitate este verificată de noi independente, asta noi uh, avem obligația să elaborăm și studii proprii care până la urmă uh, duc la concluzii care de asemenea sunt preluate în raport. Atât rapoartele care sunt finanțate de industrie, cât și studiile care sunt efectuate de către organisme independente uh, sunt importante pentru raportul nostru. Asta este o sarcină suplimentară pentru noi să ținem seama și de aceste studii pe lângă cele furnizate de industrie. Din păcate, însă, în legătură cu majoritatea elementelor pe care noi trebuie să le verificăm, nu există date publicate când trebuie să analizăm uh, impactul asupra cetățenilor, nu ă, există informații în literatură. Și dacă ă, analizăm ă, și studiul privind efectul cancerigen, aici există Uh, informații care au fost publicate doar de către producători. Noi am încercat să studiem până la urmă datele statistice, pentru că au existat uh, și uh, concluzii diferite într-unul din studii față de studiul original de la US EPA. După aceea, um, prezentat uh, și o a doua evaluare către uh, Agenția Europeană pentru uh, Produse Chimice, care de asemenea a făcut o evaluare în ce privește efectul cancerigen și aici reprezentanții ONG-urilor au putut la rândul lor să prezinte concluzii, iar uh, comisia care uh, a redactat studiul de risc uh, a avut acces și la ele. Deci, până la urmă, s-a ajuns la concluzia că glifosatul nu are și efecte cancerigene. Iată că și cea de-a doua instituție europeană, ECHA, a ajuns la aceeași concluzie ca și uh, EFSA. Deci. Mulțumesc. Mulțumesc. Dați-mi voie uh, o completare la întrebarea doamnei Dornano. E vorba de acel copy-paste. Deci noi am fost, da, s-a spus clar că documentele au fost adnotate de dumneavoastră. Dar dacă au fost exact, EFSA s-a bizuit pe dumneavoastră, pe BFR, deci au luat, au preluat evaluarea dumneavoastră. Ich kann bestätigen, dass wir jeder Pot să confirm. Nu ne interesează semnificația statistică, ci cea biologică. Dar directiva ă, aici ă, menționează situație, pentru că este până la urmă nevoie și de o evaluare cantitativă în ce privește apariția tumorilor. Iată, semnificația statistică nu înseamnă că există un automatism în ce privește evaluarea riscului de a produce cancerul. Dar dacă în 8 studii existau asemenea semnificații și eu le-am neglijat, au menționat o creștere semnificativă din punct de vedere statistic a cancerului limfatic la șoareci și uh, după aceea uh, o creștere semnificativă a îmbolnăvirilor uh, de cancer și la oameni. E prezentate. Deci dumneavoastră nu ați Uh, făcut nicio legătură uh, între aceste îmbolnăviri la șoareci cu îmbolnăvirile după aceea la oameni și ați uh, considerat că niciunul din aceste studii nu a fost Poate vreți să ne aduceți niște lămuriri suplimentare? Experimentale au nevoie de expertiză. Vorbim de um, teste pe animale care au nevoie de experți care un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări la profesorul Hensel. Dacă auzim din partea oamenilor de știință că glifosatul ar trebui să fie cancerigen, atunci constat că acești oameni de știință au dormit 40 de ani. De ce a fost nevoie de atâta timp pentru a ajunge la aceste concluzii? pentru că apare așa din seline. A doua întrebare pentru profesorul Hensel. În Germania a purtat discuții intense referitoare la glifosat. Ce părere aveți față de aceste um, discuții? Ține de toxicitatea substanței sau alte considerente? Și a treia întrebare, s-a vorbit deja despre agricultura ecologică și aș vrea să știu concret care sunt în produsele fitosanitare care prezintă un grad superior de toxicitate față de uh, glifosat sau cele bazate pe cupru. Acesta m-ar interesa. Mulțumesc. Domnule Hensel, substanțe active și formulări. Și de cupru vorbeați undeva uh, dublu dacă ar fi să stabilim doar la comunicarea de risc a instituției noastre, facem mai multe evaluări pentru produsele fitosanitare anual și gândim de 5 ani, practic, de acest subiect, nu doar noi, ci și cu alte instituții și credem că deja toate argumentele au fost prezentate și um, cred că au fost prezentate argumente echilibrate nu avem un deficit al cunoștințelor când vine vorba de glifosat, cel puțin când vine vorba de studiile prezentate. Ce import, întrebarea este, este folosită timp îndelungat, nu întotdeauna e în favoarea sa, însă um, având în vedere substanțele de care, despre care discutăm, este de importanță critică ca acestea să fie sigure. Uh, Iată de ce trebuie să se facă o evaluare um, în cazul acelor persoane care se află în primă linie, care aplică această substanță. Iată de ce studiile sunt de mare amploare sunt importante. Noi regretăm faptul că, din păcate, la nivel european aceste studii nu sunt disponibile. În Statele Unite, de pildă, în mod regulat uh, se fac studii de cercetare în uh, și ne-am dorit și noi ca în Europa pe termen lung să se verifice uh, pentru că, independent de factorii de conformitate, am obține rezultate care ar putea da un nou impuls discuției pe care o purtăm astăzi. O completare. Referitor la studiile epidemiologice și ce ne-a spus EFSA. În funcție de mijloacele pe care le-a, EFSA făcea 10% din munca pe care ar trebui să o facă. Deci dacă avem niște rezultate clare în ceea ce privește studiile epidemiologice, e nevoie de alte mijloace. Nu credeți? Studiile care sunt disponibile la nivel internațional sunt valide. Există uh, studii publicate în acest an, de pildă, care au fost realizate la o asemenea scară, astfel încât uh, descoperirile au uh, aruncat mai multă lumină când vine vorba de apariția anumitor tipuri de cancer și prin aceste studii putem afirma că nu se poate face legătura între glifosat și apariția cancerului. Întotdeauna uh, întrebarea este dacă EFSA a folosit toate mijloacele necesare. Din câte știu, din structura actuală a EFSA, în sistemul în care lucrează, sistemul de raportori și de grupuri de discuție, se lovește de anumite limite, pentru că sarcina administrativă, care la ora actuală crește tot mai mult, este imposibil de gestionat. Personalul este insuficient, atât la nivelul instituției, cât și din alte experți din alte domenii. E nevoie așadar de personal suplimentar competent. Completăm. Deci, după care domnul Azule. La completare. Eric. Mulțumesc, domnule președinte, dragă. Vine vorba de glifosat. Nu am asistat la nicio intervenție din partea Monsanto. Profesorul Hensel ar putea aștepta ca după ce expiră brevet. Monsieur Hensel Monsieur Azulei, ensuite. Domnule Hensel, vă rog, după care domnul Azule. Da, nu pot decât să speculez. Uh, este dincolo de competențele mele, nu pot uh, să vă spun dacă într-adevăr dacă Monsanto ar pregăti ceva. Din câte știm noi din procedura noastră de aprobare, noi urmărim studiile de aproape există anumite uh, condiții pe care le recunoaștem din uh, aceste rezumate de literatură. În ceea ce privește uh, neurotoxicitatea, sănătatea animalelor, există aici o cerință din partea industriei și constatăm adesea că de multe ori aceste studii din partea industriei, așa cum sunt ele prezentate, nu sunt complete și, firește, cu întrebări ulterioare reușim să completăm aceste lacune și EFSA mizează de asemenea, insistă asupra uh, unor studii complexe, fiabile, complete. Fiabilitatea rezultatelor vizează atât laboratoarele cât și procedura în sine. Mulțumesc, domnule Azule. Complementary on the... Aș vrea să aduc uh, niște informații complementare în ceea ce studiile epidemiologice. Cea mai mare cohortă e în Europa, se numește Agrican în Franța a început în 2002, 100, 150.000 de membri ai comunității agricole, deci nu doar fermieri, oameni care lucrează la sat și rezultatele sunt disponibile. Dacă e să rezum, rezultatele arată că 30%, că în comunitatea agricolă există cu 30% mai puține cazuri de cancer și de boli endocrine. Să putem intra în detalii, să avem deci această cohortă epidemiologică foarte extinsă uh, față de americani. Și referitor la glifosat versus cupru, chiar dacă noi comparăm un erbicid și un fungicid e tocmai dezbaterea pe care trebuie să o avem. Nu spunem că unul e mai bun decât celălalt. Ce e mai bun? 50 de grame de glifosat sau 50 de grame de fungicid sintetic? O dată pe an, cu o singură trecere a tractorului sau 3000 de grame de cupru anual cu 10 treceri ale cuprului. Unul e organic, celălalt e sintetic. Sunt două produse necesare pentru a combate dăunătorii și nu avem un răspuns și nu vrem să oferim un răspuns. Membrii noștri propun 50% din produsele organice și produs și pesticide sintetice, însă tocmai asta e dezbaterea. Cum reducem impactul general, fie că e vorba de produse organice sau uh, pentru agricultură. Din o propunere Google, de pildă, sau dacă o legislație referitoare la dreptul uh, muncii ar fi copiat de asemenea de la, uh, dintr-un proiect al industriei. Uh, sunt absolut indignată când constant că o, o autoritate, și eu sunt funcționar în Germania, când văd că o autoritate publică, un text, o evaluare, nu, nu doar un studiu, ci evaluarea studiului a preluat, a copiat 100%, nu au dreptul să pună întrebări. Ce se întâmplă acolo? E vorba de corupție? Și trebuie de asemenea să mai adaug un lucru. Întreprinderile trebuie să-și schimbe um, evaluările, auditurile financiare la fiecare 10 ani. Nu se poate ca întreprinderile să ca oamenilor de știință. Aceștia, de pildă, de multe ori cer evaluarea din partea altor colegi, pentru că nimeni nu e perfect. Și mai am o altă întrebare pentru nimeni în discuție. Dacă un asemenea studiu există, atunci există capete care trebuie să se plece, clar. Monsieur, euh, la question s'adresse à qui, Maria? Maria, către cine adreta, adresa întrebarea? Domnul Hensel. Domnul Hensel. Wichtig ist ja immer, was hinten rauskommt. Important este care e rezultatul, iar problema transparenței procedurii este maximă. Avem raportul evaluării de risc care a fost trimis tuturor statelor membre. Toți oamenii de știință din lumea întreagă poate să analize, pot să analizeze acest raport și uh, domnul uh, Borcher și alții am greșit, uh, puteau să se uh, pronunțe pentru că uh, există oameni de știință în lumea întreagă Uh, care uh, au ajuns la concluzia că acest studiu a fost corect, că acest, concluziile acestui uh, la nivelul instituțiilor cu sarcină de evaluare, oameni care au spus că studiul a fost redactat corect. Bun. Solicitantul trebuie să prezinte, la fel când cere o autorizație în construcție. Cel care uh, trebuie să-ți dea aprobarea verifică dacă e corect ceea ce administrativ are experți. Deci, uh, trebuie să ne gândim comporte uh, elemente de îngrijorare. Deci, noi, acolo unde am avut capacitatea de a verifica toate afirmațiile din aceste studii, noi uh, a trebuit să... Bușner. Ja, vieles von dem Multe din spusele dumneavoastră, domnule profesor Hensel, nu mi se par a fi corecte nu e așa să uh, îi susțină pe ceilalți funcționari. Deci este uh, o acceptanță la nivel administrativ. Această agenție a acceptat uh, sentința pronunțată de BFR. Dumneavoastră, în adendum sunt cu totul alte afirmații decât anterior în Aden, să nu confundăm lucrurile. Dumneavoastră v-ați jucat puțin. Studiu vechile dumneavoastră concluzii, dar în uh, adendum ați uh, făcut și concesii. Nore uh, poziția EFSA acesta a fost o scrisoare uh, care a fost susținută de uh, anumiți oameni de știință. Dar uh, la poziția dumneavoastră. Clare, Îmi cer scuze, mai lipsește un răspuns. Oare nu ar trebui uh, se ocupă de același studiu. Știți că și uh, papa, dacă nu are voie să se căsătorească, impune